despre cazurile de încălcare ale drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, articolul 135 din regulamentul de procedură, avem cel mult o oră. Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de moțiunii de eh, rezoluție cazului eh, Bob Rugurica, Burundi. Bob Rugurica este un jurnalist din uh, Burundi, directorul unui post de radio, uh, radioul uh, public african, și a fost practic întemnițat deoarece se spune că ar fi deținut informații în legătură cu asasinarea a trei măicuțe italiene și cum că ar fi refuzat practic să uh, își uh, dezvăluiască aceste surse în fața autorităților. Deci de aceea a fost închis și cred că E vorba, practic, de un jurnalist care nu le-a făcut viața tocmai ușoară autorităților, deoarece a spus uh, și a exprimat îndoielile legătură cu ancheta oficială. Cerem eliberarea imediată acestui jurnalist, deoarece nu e posibil ca glasul său să nu mai fie ascultat. Trebuie să vedem toate aceste lucruri și în contextul campaniei electorale din această țară. Deci sper că v-am descris atmosfera din această țară. Vă mulțumesc. Domnul Cernescu, un alt autor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am lucrat ca jurnalist mai mulți ani și în numele solidarității și în numele unei justiții fundamentale aș vrea să iau cuvântul și să spun că este obligația noastră să îi apărăm pe aceia care se află în situații dificile, cum ar, ca într-un film uh, alb și negru, pentru ca să putem, de exemplu, să urmărim pe cine, să ajutăm pe cineva care dorește să-și facă meseria de jurnalist. Este un scandal ceea ce s-a întâmplat. Au fost uh, ucise trei uh, Maici, și iar acest jurnalist a încercat doar să-și facă treaba, a încercat să vadă care este baza problemelor, dar este ca și în cazul unui unei părinte care, de exemplu, nu are voie să spună ce a, i-a fost uh, spus, de exemplu, la spovedanie. Același lucru se, trebuie să se întâmple și aici, trebuie să se poată lucra fără nicio problemă. Mulțumesc tot un autor acum, domnul Nart. Javier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Să vorbim despre lucruri concrete. Uniunea Europeană a dat 432 de milioane de euro acestei țări, Burundi, pentru a-și îmbunătăți guvernanța și societatea civilă. În al doilea rând, Burundi e pe locul 142 din 180 în ceea ce privește libertatea presei, conform organizației uh, Reporteri Fără Frontiere. În al treilea rând, nu există alegeri libere fără presă liberă. Prin urmare, ceea ce se întâmplă acum cu domnul Rugurica este intolerabil. Și de fapt, e o palmă dacă ne gândim la ajutorul oferit de Uniunea Europeană acestei republici, dincolo de considerentele metafizice, filozofice inutile, Ceea ce scris la punctul 12 e fundamental. Burundi trebuie să respecte niște norme de bază în ceea ce privește alegerile libere, cum ar fi libertatea jurnalistului Bob Rugurica, sau se vor face consultări conform articolul 93 din acordurile de la Cotonou pentru a suspenda Burundi. Mulțumesc, urmează Ignațio Corao, un alt autor. Un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Rob Ruguri, Bob Rugurica, președintele RPA africană, nu a crezut niciodată versiunea oficială a autorităților burundeze cu privire la uciderea celor două maici uh, italiene care au fost și uh, cu siguranță violate înainte să fie omorâte. Acum, după cum a zis și colegul nostru Nart, uh, Trebuie să vorbim despre libertatea presei și contează foarte mult să vedem ce ajutoare dă Uniunea Europeană Burundiului. Trebuie să încercăm să fim coerenți în această abordare în fața unor țări precum acesta, în care este, sunt reținut, considerate, reținute persoane care sunt considerate ca fiind uh, incomode pentru guvernul uh, la putere. Să vedem care sunt ajutoarele noastre, care sunt relațiile noastre cu aceste țări. Uh, cu această rezoluție trebuie să atragem atenția asupra uh, liberării imediate a lui Bob Rugurica. Mulțumesc! Mulțumesc! O altă autoare, doamna Senra Rodriguez, un minut. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să atragem astăzi atenția asupra încălcării drepturilor omului în Burundi. Cerem Uh, libera expresie, libertatea de asociere și în acest cadru cerem eliberarea lui Bob Rugurica și a tuturor persoanelor deținute din cauza lipsei de libertate de expresie. Atragem atenția de asemenea că Burundi este una din cele 10 țări mai sărace din lume și să nu uităm că interesele puterilor occidentale influențează mult uh, uh, lucrurile și au un efect asupra sărăciei extreme din Africa. Burundi e o țară care are cafea, uh, bumbac, coltan, cupru, apă, deoarece e o țară care are ieșire la lacul Tanganyika. Îi cerem comisiei și le cerem statelor membre care trimit fondurile să uh, sprijine această țară pentru a combate malnutriția cronică, să se pună accentul pe dezvoltarea agriculturii familiare și locale care ar putea oferi hrană familiilor și ar putea crea bogății în această țară. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează Iosem Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În ultimii 10 ani, Burundi a trecut prin evoluții tragice și este pozitiv să constatăm că în această, în această țară atât de suferindă există din ce în ce mai multe persoane care speră într-un viitor pozitiv care nu se poate să nu treacă prin statul de drept, prin democrație și prin asigurarea drepturilor omului. Alegerile de anul acesta ar putea să fie un macaz important pentru această țară pentru a merge în această direcție. Însă, pentru aceasta are nevoie de libertatea de exprimare neîngrădită. Cu cât se apropie alegerile, cu atât sunt mai mici marjele de manevră și Bob Rugurica este o voce foarte importantă pentru democrație și drepturile omului. Cerem de aceea neîntârziat guvernului să le libereze pe Bob Rugurica și cred că ar trebui și din partea noastră să sporim presiunea asupra guvernului guvernului din Burundi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele și ultimul dintre coautori este domnul Ponga, care vorbește pentru un minut. Domnule președinte, e a doua oară de la începutul acestui mandat uh, Parlamentul European cere guvernului din Burundi să respecte obligațiile privind drepturile omului. Iată, astăzi avem cazul uh, domnului Rugurica, care ne îngrijorează foarte mult, care este deținut uh, de pe 20 ianuarie, în urma unui reportaj care punea sub semnul întrebării versiunea oficială a um, acestor asasinate și uh, se, se spunea în acest reportaj că au fost implicate în aceste asasinate persoane din serviciile de informații. Uh, iar uh, uh, Ă, domnul Rugurica acum riscă 20 de ani de închisoare. Cerem ca domnul Rugurica să fie eliberat imediat și Burundi să-și respecte obligațiile de, în ceea ce privește drepturile omului, mai ales că în mai ă, vor avea loc alegeri ă, în această țară care trebuie să se deruleze cum trebuie. Pospișil să ia cuvântul pentru un minut pane předsedající já chci poděkovat. mulțumesc domnule președinte, președinte doamnelor și domnilor aș vrea să le mulțumesc tuturor autorilor acestei propuneri. cred că cazul domnului Rugurica este extrem de important, încă un caz de jurnalist care a fost acuzat pe nedrept deoarece și-a desfășurat anchetele sale de jurnalist. Situația e și mai rea deoarece a fost practic acuzat de a fi implicat în această crimă, ceea ce înseamnă că un abuz total a puterilor judecătorești din Burundi. Deci trebuie să arătăm foarte clar despre ce e vorba. Burundi e un partener al Uniunii Europene. Uniunea Europeană sprijină această țară financiar. De aceea nu ar trebui să cerem doar uh, o anchetă, ci eliberarea imediată a acestui jurnalist. E, a fost vorba de o crimă a trei cetățeni europeni. Deci dacă nu se face această anchetă, trebuie să fie sancțiuni. Caputo, să ia cuvântul pentru un minut. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. La câteva săptămâni de la alegerile din Burundi e clar uh, că acum au loc aceste fenomene din cauza alegerilor. E o țară din cele mai sărace, coruptă. Uh, pe locul 157 conform uh, datelor de la Transparency International. E un context de instabilitate politică și socială, de aceea această arestare pe 20 ianuarie atât de îngrijorătoare. Un jurnal, Rob Rugurica era jurnalist și uh, președintele postului național de radio. El făcea o anchetă privind uh, Uh, asasinarea celor trei măicuțe italiane, Olga, Lucia și Berta, Bernadetta. Risc acum torturi fizice și psihologice și mai multe organizații internaționale s-au mobilizat și au cerut eliberarea sa. Tribunalul însă a refuzat eliberarea sa și a confirmat acuzația. De aceea trebuie intervenții ferme față de autoritățile burundeze pentru eliberarea sa imediată și pentru a avea condiții democratice în țară. Mulțumim. Domnul Castaldo, un minut Mulțumesc, domnule președinte. Cât te poate costa să cauți adevărul în Burundi? Care e prețul pentru că ai văzut prea multe lucruri? Cele trei măicuțe italiene au plătit cu viață, Bernadetta, Olga și Lucia. Activistul nostru, Rugurica, riscă acum 20 de ani de temniță pentru că a dorit să arate că există îndoieli în legătură cu versiunea oficială a guvernului burundez. Închisoarea unde e închis e un loc unde sunt închise persoanele incomode E practic uh, ultima etapă a acestor acțiuni rușinoase ale autorităților burundeze. Cerem eliberarea sa imediată din închisoare și cerem să-i se permită să-și facă munca sa de jurnalist, așa cum ar trebui să facă orice jurnalist și activist care într-adevăr uh, dorește respectarea drepturilor omului. E o țară care se pregătește pentru alegeri și acum este practic uh, uh ucisă orice voce diferită. Nu putem lăsa așa ceva. Mulțumesc și eu. <coughs> Rog pe domnul Gambus să ia cuvântul pentru un minut. Sí, gracias, Mulțumesc, domnule președinte. E drept că în legătură cu Burundi deja s-a vorbit de mai multe ori. Pe 20 ianuarie a fost arestat domnul Bob Rugurica, directorul radioului public african, după ce a făcut niște reportaje de anchetă în legătură cu asasinarea din septembrie 2014 a, pat- a trei măicuțe din Italia care ajutau o comunitate locală. E îngrijorător ce s-a întâmplat, deoarece știm care este motivația. Sunt îngrijorătoare acuzațiile la adresa domnului Rugurica care uh, cu probabilitate s-ar putea să aibă o pedeapsă de până 20 de ani eh, de închisoare. Noi, Parlamentul, trebuie să le cerem autorităților din Burundi eliberarea sa imediată, deoarece arestarea sa reprezintă o restrângere eh, disproporționată a libertății de expresie. Trebuie să profităm de pe urma acordurilor semnate cu Burundi pentru a obliga această țară să aleagă fie dezvoltare și drepturi urmare sau autarhie și condamnarea noastră.

bob rugurika dyrektor radia publicznego. mulțumesc foarte mult rugurika care este directorul radioului public african a fost prezent când s a prezentat um, Iată, un alt caz de, de persecutare a jurnaliștilor, iar Asta din cauza că mm, s-au publicat informații secrete, iar noi dezbatem aici uh, um, acest caz, iar Burundi s-a angajat să semneze acorduri internaționale privind drepturile civile, drepturile politice, iar uh, această întemnițare temporară ar trebui să se bazeze pe acuzații credibile. Deci, condamn uh, detenția ilegală a domnului Rugurica și cer eliberarea sa. Respectarea drepturilor omului în Burundi este o condiție necesară pentru alegerile în această țară. Mulțumim. <clears throat> Uh, o rog pe doamna Chienghe să ia cuvântul pentru un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte încă o arestare, încă o încălcare a libertății de expresie. Nu doar jurnaliștii sunt afectați, ci și activiștii, membrii partidelor politice. Iată, încă o dată, după cazul denunțat al lui Bolimba. Deci situația, din păcate, e din ce în ce mai rea, deoarece se apropie alegerile prezidențiale. Bob Rugurica, E vinovat pentru că a vrut să aducă lumină în legătură cu moartea celor trei măicuțe, Bernadetta, Olga și Lucia. Burundi trebuie să respecte drepturile omului, care sunt universale, inclusiv libertatea de expresie. Clauza privind drepturile omului din acordurile de la Cotonou și de pactul internațional privind drepturile civile și politice și Carta Africană a Drepturilor Oamenilor și Popoarelor ar trebui uh, să fie acum invocate. Uniunea Europeană trebuie să vegheze la respectarea acestor clauze. Trebuie sancționată orice încălcare a drepturilor omului. Trebuie să monitorizăm situația acum, înainte de alegeri, pentru a evita aceste încălcări repertate a libertăților fundamentale deoarece democrația are de suferit, dar și pacea și siguranța în Burundi și în toată regiunea Marilor Lacuri. Mulțumim. Uh, domnul Marias pentru un minut. Iau, iau, iau, iau. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest caz în Burundi este unul care nu este independent de ceea ce se întâmplă acum uh, politic, de faptul că vin alegeri și de faptul că guvernul încearcă să limiteze libertatea presei. În același timp sunt definite activitățile electorale ale partidelor opoziției care încalcă, cine încalcă drepturile omului uh, și cine anca, și arestează și pune în închisoare persoane precum domnul Bob care nu este întotdeauna urmărit. Deci dumnealui, domnul Rugurica, este acuzat de faptul că printr-un reportaj a vrut să se ocupe de asasinatele care au avut loc în septembrie 2013 împotriva trei uh, maici italiene. Suntem pentru această rezoluție care condamnă și încălcarea drepturilor omului în Burundi și cerem liberarea imediată a activistului Bob Rugurica uh, doamna Besera Basterecea, un minut domnule președinte. Ce au în comun Bob Rugurica, Raif Badawi, Nadia Savchenko? Nu doar faptul că e vorba de persoane care au fost arestate ilegal, întemnițate și acuzate pe nedrept, fără niciun motiv, e o încălcare a drepturilor omului. Mă bucur că astăzi discutăm astăzi aici Vorbim despre cazuri când sunt uh, încălcate drepturile omului. Nu avem o morală duplicitară. Deci noi putem aborda orice caz asemănător oriunde în lume, inclusiv când e vorba doar de o singură persoană. Vreau să vă reamintesc astăzi, pe 12 februarie, că se împlinește un an de la manifestațiile din Venezuela, care au uh, dus la zeci de morți. În continuare sunt uh, sute de persoane întemnițate. Uh, persoane, printre care și Leopoldo Lopez, a cărui eliberare am cerut-o de aici de foarte multe ori. Vă reamintesc, principala noastră sarcină a Uniunii Europene este să apărăm drepturile omului și democrației. Mulțumesc! Mulțumim! Rog pe domnul Iturgais să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte din nefericire, în Burundi, așa cum am auzit, nu sunt respectate drepturile omului, nu, sunt, nu e respectată libertatea de expresie și nici libertatea presei, așa cum se întâmplă și în alte țări, de altfel. Am denunțat multe alte cazuri asemănătoare aici, așa cum reamintea și colega mea. Am denunțat de asemenea ce s-a întâmplat recent în Venezuela. Arestările de uh, jurnaliști în Burundi înrăutățea situația de la zi la zi. Așa cum au reamintit unii colegi, vor avea loc alegeri, deci de aceea situația e cu atât mai gravă. Cerem eliberarea din închisoare a activiștilor și jurnaliștilor uh, deținuți ilegal în Burundi. Cerem de asemenea uh, niște reguli de joc democratice în această țară africană și profit de ocazie pentru a aminti că și în alte locuri din lume multe persoane sunt întemnițate ilegal. Trebuie puse în libertate cât mai curând, așa cum este și Leopoldo López în Venezuela. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnul Cici, Un minut. Ove puta ponovno raspravljamo na klasiku. Mulțumesc că uh, vorbim uh, Uh, din nou în uh, mod clasic, uh, iată, se, au loc asasinate oribile și avem de a face cu interese legate de regiunea Marilor Lacuri din Africa și avem un partener al Uniunii Europene, Europene. Iar în cele din urmă avem și un jurnalist. Iar noi, întotdeauna, în Parlamentul European, dezbatem la, la același fel uh, avem un partener care ne face probleme, crime atroce sau când discutam despre Congo, existau interese economice în ceea ce privește regiunea Marilor Lacuri din Africa, iar, iar acum vorbim despre jurnalist, despre un jurnalist, vorbim despre libertățile fundamentale și trebuie să avem o politică comună și să transmitem un mesaj unic tuturor partenerilor Uniunii Europene. Trebuie să cerem uh, un respect minim al drepturilor omului. Domnul Faria, un minut. Ehm, da Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, Uh, Raif Badawi a fost uh, condamnat uh, de autoritățile da, saudite la o mie de, de lovituri de bici, iar iar acest caz a ajuns în, în tribunalul penal și a fost amânat pentru 4 martie, în, iar în același timp i-a fost interzis să părăsească țara. Iar Um, respectarea drepturilor omului uh, este un element important al politicii noastre externe și vă uh, reamintesc ce am spus pe 4 februarie, uh, ce am, ce am spus doamnei Mogherini, am pus această întrebare care, la care nu mi s-a răspuns. Ce măsuri se vor lua pentru a face presiunea asupra Arabiei Saudite să aibă un cod penal mai uman? Am primit șapte propuneri de rezoluție Sorry, my mistake. Îmi cer scuze, greșeala mea. Toată lumea vrea să termine repede astăzi. Thank you so much. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt foarte recunoscător uh, celor, uh, acelor deputați care au discutat despre acest subiect pentru că Rezoluția Parlamentului European cu privire la Burundi a cerut uh, eliberarea domnului Pierre Clave Bonimpa, care era de asemenea un activist pentru drepturile omului, și uh, a cerut de asemenea o îmbunătățire a dialogului politic. În ciuda acestor probleme, există foarte multe aspecte care în continuare țin de urgențe și care se leagă și de alegerile locale și prezidențiale care urmează anul acesta în Burundi. Aș vrea să subliniez îngrijorarea mea și de cea a înaltului reprezentant, doamna Frederica Mogherini, cu privire la arestarea lui Bob Rugurica. Această arestare a avut loc uh, după ce uh, Radio Public African a făcut un reportaj despre omorârea celor trei uh, maici care consider, care trebuie să fie urmărit, bineînțeles, și investigat acest caz, așa cum a cerut-o și domnul Rugurica. Arestarea dumnealui uh, aduce cu sine îngrijorări foarte mari, mai ales având în vedere climatul preelectoral în care se află țara. Acuzele aduse la adresa lui nu au niciun temei juridic. Nu există niciun temei juridic pentru uh, încarcerarea sa această problemă ar fi trebuit să fie tratată în cadrul legii uh, audiovizualului sau în cadrul uh, Comuni- uh, Consiliului de Comunicare Național. Dragi colegi, după părerea șefului de la Bujumbura al măsiunii UE, domnul Rugurica trebuie să um, trebuie să ne asigurăm că domnul Rugurica este într-o condiție satisfăcătoare. Facem tot posibilul pentru a urmări acest caz și pentru a garanta respectarea totală a libertății presei. Și imediat după arestarea domnului Rugurica, cazul dumnealui a devenit uh, parte a dialogului uh, șefilor de misiuni UE și a dialogului cu Burundi din partea Uniunii Europene, insistându-se asupra unei nevoi absolute de legalitate, de respectarea legii și a libertății de exprimare și a libertății de opinie. S-a cerut de asemenea o eliberare neîntârziată și mesajele acestea au fost transmise public într-un comunicat care a urmat acestui dialog. În acest comunicat s-a exprimat de asemenea și îngrijorarea cu privire la impactul posibil politic al acestei uh, chestiuni, având în vedere și riscul uh, unor efecte negative uh, asupra climatului politic și asupra credibilității clasei politice și a procesului electoral. Având în vedere toate aceste aspecte, Vreau să subliniez din nou importanța pentru noi ca alegerile care urmează să fie inclusive, transparente, pașnice și credibile. Și menținerea lui Bob Rugurica în uh, arest dă, transmite un mesaj foarte neliniștitor în Burundi. Noi vom continua să cerem neîntârziata sa eliberare. Salut faptul că am comunicat până acum uh, regulat cu omologii noștri din Burundi, într-un dialog intensiv, ceea ce a dus la obligații contractuale reciproce. Trebuie să continuăm cu acest dialog intensiv și să subliniem că susținerea noastră față de alegerile care urmează este sunt, uh, este legată de îndeplinirea tuturor obligațiilor pe care și le-a asumat această țară, incluzând cele care decurg din uh, foaia de parcurs și din legislația electorală. Bineînțeles că vom folosi toate oportunitățile posibile pentru a urmări cazul domnului Bob Rugurica. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar am primit uh, șapte propuneri de rezoluție votarea va avea loc imediat după amiaza.